Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Începem ședința comisiei noastre, a comisiei regii. Suntem puține acum, dar așteptăm să vină și mai mulți colegi în curând. Și au apărut și câțiva domni, pentru că la început mi-era frică că o să trebuiască să încep prin a spune, dragi doamne. Oricum, putem începe cu adoptarea ordinii de zi. Dacă sunt uh, comentarii pe marginea ei, nu? Vă mulțumesc. Deci uh, adoptăm această ordine de zi pentru întâlnirea de astăzi. Următorul punct, comunicările președintei. Am uh, puține comunicări pentru astăzi. În primul rând, aș vrea să vă aduc la cunoștință că alături de domnul uh, Van Nistelrooy și doamna Westphal, pe 8 și 9 iunie am participat la întâlnirea informală a miniștrilor uh, de la Valeta pentru politică de coeziune, o întâlnire organizată de președinția malteză. Principalele teme de discuții au fost acele legate de o comunicare mai eficientă cu cetățenii în legătură cu filozofia și viitorul acestei politici de coeziune. Am avut ocazia să auzim poziția statelor membre referitoare la viitorul politicii de coeziune și vreau să vă spun că toate statele membre au susținut dezvoltarea pe viitor a acestei politici. Asta în primul rând. În al doilea rând, aceste state membre se divizează în două grupe. Una dintre ele susține o flexibilitate pe viitor a politicilor de coeziune pentru a avea oportunitatea de a reacționa în fața provocărilor ce apar zilnic, practic, în Uniune, așa cum s-a întâmplat cu criza migrației și a refugiaților și așa mai departe. Uh, Există însă alte state membre care doresc ca politica de coeziune să rămână așa cum este concepută la ora actuală. O altă provocare pentru statele membre este reprezentată de diversitate și eventuala diferențiere între statele membre în viitorul politicii de coeziune, referitor la practicile de audit, posibilitatea de a se afla mai aproape de nevoile cetățenilor. Aici opiniile sunt împărțite, dar mesajul principal este că avem nevoie de politica de coeziune și regiunile au nevoie de ea că înțelegem provocările cu care se confruntă Uniunea și că trebuie să facem mai multe eforturi pentru ca rezultatele politicii de coeziune să fie înțelese mai bine de cetățeni, să le explicăm ce s-a reușit prin implementarea acestor politici de coeziune. Iată deci care sunt principalele mesaje în urma acestei întâlniri informale de la Malta. Prezentarea noastră s-a făcut uh, imediat după prezentarea doamnei comisar Crețu. Am prezentat care este poziția Comisiei Regii, explicată de altfel prin uh, raportul asupra uh, elementelor principale pentru viitorul politicii de coeziune. Deci pot să spun că Comisia Regii era pregătită și câteva delegații din statele membre au fost chiar impresionate de interesul și angajamentul pe care ni l-am luat la nivelul Parlamentului referitor la viitorul politicii de coeziune. O a doua comunicare din partea președintei. Vreau să vă informez în legătură cu întâlnirea extraordinară care a avut loc la nivelul conferinței președinților de comisii. A fost uh, o întâlnire organizată în afara Bruxelului, un fel de away day, într-un castel minunat, uh, Uh, dar din păcate n-am avut uh, posibilitatea să profităm de cadrul în care ne aflăm pentru că am petrecut o bună parte din timp dezbătând. Două teme principale de discuție. În primul rând, Brexitul. Domnul Barnier a venit și a făcut o prezentare a stadiului de pregătiri uh, pentru începerea negocierilor, care debutează astăzi, după cum știți. și toți președinții de comisii au răspuns uh, domnului Barnier în urma acestei prezentări. Am spus că noi înțelegem care este poziția Uniunii și anume ca negocierea să fie organizată în două etape, dar în același timp am insistat asupra faptului că trebuie să identificăm rolul adecvat pentru fiecare comisie în parte pentru că uh, fiecare comisie este responsabilă de anumite politici și trebuie să vedem care este rolul nostru în aceste negocieri. Domnul Barnier a insistat și este susținut de domnul Verhofstadt de la Parlament și de domnul Tajani. A insistat deci ca negocierile să înceapă cu uh, drepturile cetățenilor. Deci e vorba de cetățenii UE care locuiesc în Regatul Unit și cetățenii britanici care trăiesc sau locuiesc în alte state membre ale Uniunii. Acesta este primul capitol, ca să zic așa, sau temă de negociere. A doua va fi cea referitoare la chestiunile financiare, va fi o temă destul de complicată. Și dacă nu se iau decizii, dacă nu se găsesc soluții la aceste două teme, nu se va putea continua pentru celelalte teme mult mai detaliate ale negocierilor. Aceasta este poziția domnului Barnier înainte de începerea negocierilor de astăzi. Și dânsul a fost susținut pe deplin de domnul Verhofstadt. A doua temă de discuție se referă la uh, cooperarea între comisii la nivel legislativ și la dosarele non-legislative. E vorba de ce comisii sunt numite uh, responsabile, am uh, definit conflictul de competențe, felul în care se implementează regula 55 și 54, procedura de asociere a comisiilor sau de cooperare între acestea. Comisia noastră se află practic undeva la mijloc în acest domeniu. Există unele comisii unde există foarte multe conflicte de competențe cu celelalte comisii. Noi nu avem atât de multe conflicte de interes și nici uh, nu ne uh, manifestăm prea des această poziție. Eu am prezentat poziția Comisiei Regii și anume că dorim să ne păstrăm competențele existente și că dorim să cooperăm cu celelalte comisii, ceea ce va duce la o mai bună implementare a rapoartelor. Și am menționat câteva exemple de succes în ceea ce privește cooperarea pe care am avut-o uh, pe marginea raportului domnului Novakov la Comisia Buget și cu Comisia AFCO, uh, raportul pentru viitorul Uh, bugetar și așa mai departe. Iată, deci, cele două teme de discuție și la sfârșitul zilei am avut o cină uh, la care a participat și domnul Tajani, care a ținut un discurs uh, în care sublinia importanța comunicării cu cetățenii pe marginea politicilor noastre și a menționat de asemenea declarația de la Roma în uh, cadrul aniversării celei de-a 60 aniversări a Uniunii. Iată principalele puncte pe care le-a prezentat la această întâlnire. Acestea au fost uh, comunicări legate de zilele anterioare. Și acum, Aș vrea să vă informez că ne așteaptă o lună foarte plină. Pe 26 și 27 iunie avem o delegație importantă din partea Comisiei care va participa la forumul cel de-al șaptelea forum al politicii de coeziune organizată de Comisie și alături de domnul Van Nistelrooy, doamna Crel și doamna Vesfal uh, voi vorbi cu acea ocazie în numele Comisiei noastre și uh, voi face parte din uh, grupul de experți care este invitat pentru dezbateri. După aceasta avem o întâlnire extraordinară uh, pe 29 iunie dimineața în ceea ce privește agenda urbană și dezvoltarea ei cu Comisia sau Comitetul COTER din partea COR. Secretariatul va trimite și ordinea de zi în următoarele zile. Sper să fie cât mai repede cu putință. Pe 12-13 iulie este următoarea ședință în care vom uh, avea ocazia să cunoaștem uh, viitoarea președinție a Consiliului uh, estoniană și vom avea o întâlnire cu doamna Vestager și cu doamna comisar Crețu. Așa este, da, deci vom avea doi comisari la următoarea întâlnire noastră pentru a analiza uh, munca Comisiei în domeniul politicii de coeziune. Mă voi opri aici cu comunicările care au fost prea numeroase astăzi. Oricum, Asta pentru că comisia noastră este extrem de ocupată în ultima vreme. Și acum trecem la ordinea de zi de astăzi. Avem în primul rând un uh, seminar organizat de către Policy Department B în ceea ce privește politica de coeziune și schimbarea climatică. Un uh, atelier care a fost uh, inițial la cererea regii Uh, contribuția pe care o putem, o putem aduce pentru a ne aduce contribuția la schimbarea climatică cu obiectivul de a informa de asemenea legat de munca regii și uh, inițiativa în ceea ce privește contribuția orașelor și a regiunilor pentru implementarea obiectivelor de la COP21. Doamna uh, Valina este raportor pe această temă care este aici cu noi. Aveți programul în fața dumneavoastră. Avem o parte referitoare la uh, chestiunea urbană. Vorbitorii vor uh, aborda diverse elemente. E vorba de adaptarea urbană și rolul potențial al uh, regiunilor în acest context. Începem cu ordinea de zi a acestui uh, atelier și am să dau cuvântul domnului Martin Nesbit, care este șeful programului de guvernanță de mediu și climă la uh, Institutul de Politici Europene de Mediu. Va prezenta politica de coeziune și obiectivele acordului de la Paris. Vă rog, vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc Comisiei pentru oportunitatea de a pregăti acest raport și a-l prezenta în cadrul seminarului de astăzi. Am să vă fac o scurtă prezentare a conținutului acestui raport. Aveți uh, exemplare disponibile chiar la intrarea în sală pe care le puteți consulta. Noi am analizat uh, experiența în uh, anteriorul CFM deci 2007-2013 și rezultatele programelor operaționale în această perioadă. Am văzut după aceea introducerea obiectivelor legate de uh, schimbarea climatică în programele din 2014-2020 și pe baza lecțiilor învățate din această experiență și ținând cont și de evaluarea pe care am făcut-o noi a implicațiilor acordului de la Paris, am uh, stabilit câteva recomandări uh, sau idei generale despre cum va arăta perspectiva de după 2020 și vom încheia cu concluzii. Deci, ca și introducere și bănesc că nu vă va surprinde acest lucru, există mai multe angajamente internaționale în ceea ce privește schimbarea climatică, în primul rând uh, Convenția Cadru, protocolul de la Kyoto și acum acordul de la Paris. Obiectivul în acordul de la Paris este acela de a limita încălzirea globală uh, sub 2 grade Celsius uh, și mai puțin de 1,5 grade Celsius față de nivelurile preindustriale. Autoritățile uh, orașenești și subnaționale sunt invitate să își crească eforturile și să facă schimb de practici în acest sens. Cadrul UE există cadrul 2020 pentru obiective și de asemenea cel pentru anul 2030 de uh, o reducere de cel puțin 40% a nivelului de emisii față de nivelul din 1990, de asemenea un obiectiv clar pentru energii regenerabile și eficiență energetică. Dacă vedem uh, uh, ce se întâmplă cu aceste obiective față de situația normală, e clar că aici există niște consecințe foarte clare și acestea au fost analizate în concluziile noastre. De asemenea, este important să ținem cont și de aspectul dimensiunii urbane, atât în ceea ce privește atenuarea cât și adaptarea, dar asta nu exclude, bineînțeles, rolul uh, zonelor rurale, la care voi reveni un pic mai târziu. Deci, care este experiența în cadrul politicii de coeziune 2007-2013? Acțiunile în domeniul uh, climei sunt văzute ca un nou domeniu de investiții în multe programe, în special pentru eficiența energetică. Și aici a existat o adevărată curba învățării pentru autoritățile de gestionare. Exista și o abordare mai puțin structurată în ceea ce privește monitorizarea inputurilor de climă și a rezultatelor s-au stabilit uh, propriile obiective și s-a identificat uh, uh, cum se pot face cheltuielile pentru atingerea acestor obiective. Analiza eficienței din punct de vedere a costului, um, aceasta nu a fost întotdeauna o prioritate pentru autorități. De exemplu, proiectele de eficiență energetică au fost aplicate în special pentru clădirile din sectorul public. La nivel mai general, pentru eficiența energetică, e clar că criza financiară a avut un impact negativ asupra programelor din statele membre și a făcut să uh, se eh, centreze mai mult uh, pe uh, noi proiecte de eficiență energetică la nivelul autorităților. În unele regiuni s-au utilizat granturile și în alte regiuni a fost o problemă în ceea ce privește îmbunătățirile uh, eficienței energetice pentru uh, familiile cu venituri scăzute și s-a pus și problema împrumuturilor uh, oferite pentru a subvenționa astfel de programe din fondurile de coeziune. A existat și câteva experiențe cu instrumentele financiare de exemplu în cazul Jessica pentru eficiența energetică. Și așa cum spuneam mai, depar, mai devreme, nu există o um, concluzie foarte clară în ceea ce privește impactul global al acestor uh, investiții uh, pentru atingerea obiectivelor pe perioada 2007-2013. Dacă trecem acum la următoarea perioadă de programare, 2014-2020, Uh, există un angajament de a avea cel puțin 20% din bugetul UE cheltuit pentru um, adaptare și atenuare iar în ceea ce privește fondul de coeziune și fondul de dezvoltare regională, a existat o îmbunătățire semnificativă și o precizie mai mare uh, în ceea ce privește indicatorii de impact și de rezultate care au fost utilizați. Este totuși uh, dificil de văzut uh, care este contribuția exactă a politicii de coeziune pentru a atinge obiectivele de clime, pentru că acest lucru nu este foarte clar atunci când autoritățile vorbesc despre uh, reducerile de emisii. Din punctul de vedere al procedurii utilizate pentru a vedea care sunt prioritățile de cheltuieli. S-au utilizat, de exemplu, acordurile de parteneriat, condiționalitățile ex-ante și uh, obiectivele tematice. Două dintre ele au fost în mod special importante pentru uh, schimbarea climatică. E vorba de obiectivul 4, economia cu consum scăzut de carbon și obiectivul 5, uh, reziliența climatică. Ar trebui să menționăm aici și obiectivul tematic 6, care este o categorie mult mai amplă, dar din punct de vedere practic a atras uh, destule cheltuieli în vederea atingerii obiectivelor de climă. Ar trebui să vă atrag atenția de asemenea că am adăugat acest punct la prezentarea inițială, deci nu-l veți regăsi acolo, pentru că mi s-a părut foarte util să descriu aici uh, cum uh, se monitorizează aceste cheltuieli în cadrul politicii de coeziune. Comisia a utilizat o versiune a, a uh, procedurii OCDM pentru a analiza aceste date, în care clima este un obiectiv primordial al cheltuielilor și în acest caz uh, se consideră în proporție de 100%, iar în cazul în care este o cheltuială importantă, doar un nivel de 40%. Pentru că politica de coeziune, fondul de dezvoltare regională, există o metodologie de tracking utilizată de comisie pentru schimbarea climatică, care nu se bazează direct pe contribuțiile la obiectivele tematice, ci pe utilizarea unor coduri de intervenții mult mai uh, detaliate, 124 în total, și există uh, niveluri de climă asociate acestor coduri în funcție de relevanța lor din punctul de vedere al climei. Am uh, citat câteva exemple în acest sens. De exemplu, energie regenerabilă, 100%, de asemenea, Uh, piste ciclabile în proporție de 100%, promovarea eficienței energetice pentru clădiri 100% uh, sau uh, porturi 40% cu o contribuție deosebită pentru reducerea schimbării climatice, gestionarea apei și a apei potabile, de asemenea 40%. Toate acestea au fost uh, evaluate în funcție de codurile regionale și au uh, uh, fost monitorizate în programele operaționale. După cum spuneam, este un mecanism foarte sofisticat care a fost utilizat de comisie în mai multe domenii bugetare, dar există și câteva vulnerabilități aici, pentru că într-un fel se uh, simplifică foarte mult procesul pentru că pentru fiecare investiție se utilizează un cod separat. Există în unele cazuri uh, câteva subestimări sau uh, supraestimări în alte cazuri. Acum, foarte pe scurt, uh, această diagramă care uh, prezintă practic uh, susținerea pentru acțiunile climatice în cadrul fondurilor ESI, pe uh, state membre. Avem aici uh, cheltuielile pentru fondul uh, social. Începem cu Polonia, care este prima țară de sus și nivelul cel mai mare în Austria. Însă aceste cifre Mm, nu trebuie considerate ca atare. De exemplu, în cazul uh, Austriei s-au inclus și multe cheltuieli care țineau de dezvoltarea regională. Deci suntem oarecum uh, sceptici față de generozitatea cu care Comisia um, a atribuit acest uh, procentaj. Acum, în ceea ce privește atingerea obiectivelor tematice. Obiectivul tematic 4 uh, și 5, care erau cele mai importante, aveau de face cu procesul de atenuare. Există și obiectivul de reziliență, în special în ceea ce privește cheltuielile ERDF și din fondul de coeziune și contribuțiile pentru obiectivul tematic 6, uh, care este mult mai extins pe capitolul mediu. Și acum un rezumat al cheltuielilor uh, uh, în domeniul climei, estimări făcute bazându-ne pe documentele comisiei și pe revizuirea prevăzută uh, la jumătatea parcursului, deci în 2016, vedem că pentru ERDF suntem puțin sub nivelul de 20%, fondurile de coeziune 28% și în mod surprinzător Um, avem uh, partea de mediu, care este foarte mare la fondul de coeziune și mai puțin pentru fondul social. După cum știți, politica de coeziune în actualul CFM are o dimensiune urbană puternică și se centrează pe cooperarea teritorială. Există sinergii foarte mari între acțiunea climatică și dimensiunea urbană și probabil că ceilalți vorbitori vor intra în detalii pe această temă. Aș vrea să se menționez aici, bineînțeles, eficiența energetică, uh, investițiile în uh, tehnologii inteligente, strategii de consum scăzut de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în special în zonele urbane, pentru susținerea mobilității urbane multimodale, toate acestea reprezentând și un uh, obiectiv uh, global de revitalizare a orașelor, regenerare și scăderea contaminării. Și dacă trecem la perspectiva pentru după 2020, e clar că acordul de la Paris întărește nevoia de a atinge obiectivele actuale, obiectivele de atenuare pe care le-a stabilit și pentru care și-a luat un angajament Uniunea Europeană, însă, în plus, ce, ce uh, cere să se realizeze acțiuni și mai ambițioase, în mod progresiv, pe termen mediu. Și aș adăuga aici că e nevoie și de politici care să se bazeze pe o traiectorie de decarbonizare pe termen lung și ambițioasă. Deci asta înseamnă că chiar dacă nu e nevoie imediat de acțiune pentru a atinge obiectivele din 2030, s-ar putea ca ele să fie necesare pentru ca Europa să intre pe drumul cel bun în ceea ce privește sistemul decarbonizat uh, pentru 2040-2050. Un alt comentariu pe care l-am face este următorul. pentru că probabil că vom avea nevoie de emisii uh, de zero sau uh, negative pentru a atinge obiectivele stabilite, asta înseamnă că va trebui să ne centrăm atenția asupra sectoarelor uh, care consumă foarte mult. Deci asta va fi important pentru dezvoltarea rurală și pentru fondurile de coeziune și RDF. Bineînțeles, este esențial pentru Uh, zonele rurale, dar și pentru cele urbane, mai ales în ceea ce privește consumul de alimente, gestionarea deșeurilor și uh, urbanizarea eficientă. În raport arătăm că politica de inovare și dimensiunea urbană reprezintă uh, un potențial deosebit de mare pentru sinergii între obiectivele de climă și politica de coeziune și, pe de altă parte, există două cerințe esențiale pentru a face progrese în politica de coeziune după 2020. În primul rând, avem nevoie de uh, obiective mai bine țintite și mai eficiente și, în al doilea rând, trebuie să vedem care sunt implicațiile angajamentelor pe care ni le-am luat sub acordul de la Paris. Și aceasta mă aduce la concluziile mele. În primul rând, uh, o actualizare a politicilor de climă pentru 2014-2020 reprezintă un pas înainte și avem senzația că e nevoie de și mai multe schimbări de acum încolo și ar trebui să facă o legătură foarte clară între uh, programele de coeziune și obiectivele de atenuare pe care și le-au asumat statele membre și Uniunea Europeană în general și aceasta ne aduce la o standardizare a evaluării și monitorizării impactului acestor procedee de atenuare pentru a vedea exact cum este măsurat acest proces. De asemenea, Comisia are abordare care se centrează pe rezultate și în acest context Comisia ar trebui să prezinte propuneri pentru viitorul CFM, să stabilească care va fi contribuția uh, politicii de coeziune la realizarea obiectivelor de mediu. Și aici uh, procesul de atenuare va fi, bineînțeles, implicat. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu emisiile și din punctul de vedere a rezilienței și a adaptării, probabil că vor exista mai multe probleme, dar obiectivele sunt totuși realizabile. Așa cum spuneam și mai devreme, din punctul nostru de vedere, pentru acordul de la Paris trebuie să ne centrăm mai mult pe compatibilitatea cu obiectivele pe termen lung de decarbonizare a economiei. Asta implică, în primul rând, o evitare a investițiilor în tehnologii sau valori uh, cu consum crescut de carbon și asta înseamnă că mecanisme precum acordurile de parteneriat sau condiționalitățile ex-ante să fie întărite pentru perioadele viitoare. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru atenție. Thank you, thank you. Mulțumim foarte mult. Continuăm acum cu prezentarea domnului Rafael Tut. Legăturile între um, obiectivele de dezvoltare durabilă, acordul de la Paris și noua agendă Dubai. Dumneavoastră sunteți uh, director la diviziunea UE, Națiunilor Unite pentru Habitat. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și comisiei dumneavoastră pentru faptul că a invitat și această agenție a ONU astăzi aici. Noi ne ocupăm de orașe și de urbanizare. Și în următoarele 10 minute Aș vrea să vorbim despre legăturile între acordurile de la Paris, obiectivele de dezvoltare durabilă și noua agenda urbană adoptată anul trecut de către toate statele ONU la Kyoto. De asemenea, vă voi arăta cum cele trei agende uh, sunt legate între ele uh, și uh, la sfârșit voi trage concluzii. Cele trei agende pentru acțiuni urbane în domeniul schimbării climatice sunt foarte apropiate. Dacă e să ne uităm la agenda de dezvoltare durabilă, vedeți că peste jumătate din obiective sunt obiective foarte relevante pentru autoritățile locale. Majoritatea acestor obiective nu au cum să fie implementate fără sprijinul de plin al acestora. Acordul de la Paris din cele 160 de contribuții stabilite național, 69% se referă la măsuri urbane, iar în noua agenda urbană există 22 de referiri la schimbarea climatică, ceea ce înseamnă o creștere semnificativă față de uh, fostul document Habitat 2, unde această referire nu se făcea decât o dată. Deci, vedeți, sunt trei agende care au uh, multe legături între ele și care se completează. Rolul orașelor devine din ce în ce mai puternic începând cu anul 2007, iar acordul de la Paris menționează orașele și autoritățile naționale ca părți interesate nestatale. Înainte doar organizațiile din societatea civilă erau considerate ca atare. Deci li se cere acestora să își uh, sporească eforturile. Vă voi da câteva exemple și sunt exemple care au uh, un impact în ceea ce privește atenuarea efectelor schimbării climatice. În primul rând, transportul urban. E un domeniu esențial unde se pot face foarte multe. Avem un obiectiv 11.2 în care se vorbește de un sistem de transport durabil pentru toți cetățenii. Deci se pune accentul pe un sistem eficient de transport și știm că în ultimii ani peste tot în lume unele orașe deja au întreprins acțiuni cu rezultate majore în ceea ce privește reducerea gazelor cu efect de seră. Oslo, de exemplu, e un astfel de oraș, dar nu doar în nordul Europei, ci și în sudul planetei noastre, în Indonezia, o țară cu venituri medii, unde colaborăm cu ICLEI pentru a sprijini orașul Bogor, care dorește să-și dezvolte un sistem rapid de tranzit cu autobuzul, deci pentru a reduce traficul, dar și emisiile. Lucrurile asemănătoare pot fi spuse și despre sectorul clădirilor, încă un sector important pentru atenuare. Și puteți vedea că două obiective din uh, SDG-uri se referă la clădiri. Deci, în agenda urbană, de asemenea, clădirile sunt un domeniu clar în care se pot face eforturi de atenuare. Și există exemple de bune practici în emisfera nordică, cât și cea în sudică, inițiative private sau publice. Vedeți câteva imagini cu exemple din Copenhaga sau din Paris, unde prin intermediul clădirilor se reduc emisiile. Vă spunem că asta se întâmplă și în emisfera sudică. Am sprijinit, de exemplu, țări africane pentru a-și dezvolta un sistem de clasare a clădirilor ecologice pentru a ridica nivelul de excelență la clădiri și pentru ca autoritățile locale de asemenea să poată impune reguli mai stricte de eficiență energetică pe care le sprijinim. Deci două sectoare. Am putea vorbi și despre alte sectoare, însă foarte repede le voi trece în revistă. Energia e importantă și e cazul orașului Hamburg, unde prin referendum s-a stabilit uh, remunicipalizarea rețelei de distribuție a apei. Deci astfel autoritățile locale au un mai mare control asupra energiilor regenerabile și asupra dezvoltării acestui domeniu. Deci e un domeniu în care de multe ori autoritățile locale nu prea controlează ce se întâmplă. Gestionarea deșeurilor. Deja s-a menționat un domeniu important, avem exemplul Finlandei, unde energia e generată, iar emisia, emisiile se reduc, emisiile din deșeuri. E... depozit de deșeuri unde este și o centrală de gaz. Acum, un alt uh, exemplu din Stockholm, unde un nou cartier într-o zonă industrială a orașului a fost uh, redezvoltat și unde s-a redus foarte mult nivelul de emisii practic cu o treime din media pe cap de locuitor uh, din alte zone ale orașului. Adaptarea, nu mă voi referi mult la aceasta, însă adaptarea e un domeniu important. Aici tot autoritățile locale trebuie să facă multe eforturi, iar în obiectivele de dezvoltare durabile există un obiectiv care vorbește de termenul 2020, prin care orașele sunt încurajate să elaboreze și să implementeze politici pentru reziliență. Deci, în orizontul 2020. Și avem un caz aici din uh, țările de jos, prin un proiect prin care se mărește spațiul în care râurile se pot revărsa pentru a evita inundațiile. Un alt caz de adaptare în zonele urbane, insulele Solomon, uh, Honiara, unde avem un plan de reziliență urbană, atât autoritățile locale cât cele uh, naționale sunt implicate pentru a proteja cetățenii. Care sunt concluziile? În primul rând, putem spune cu siguranță că aceste trei agende se consolidează între ele. O bună urbanizare e bună atât pentru climă, cât și pentru viața locuitorilor. Și e clar, vorbim despre niște orașe uh, bune, compacte, bine uh, interconectate. Uh, are de câștigat mediul înconjurător, uh, planeta și de aceea cred că prin uh, urbanizare, dacă luăm măsurile care se impun, putem contribui direct la această agendă. Să același timp, dacă vrem să avem eficiență, e nevoie de o integrare verticală, deci să depășim granițele intermunicipale, deoarece multe din aceste acțiuni nu se opresc la granițele locale. Ne gândim, de exemplu, la chestiuni care sunt uh, uh transregionale, cum ar fi gestionarea deșeurilor sau energia regenerabilă. Și un alt lucru foarte important. Integrarea verticală este o condiție sine qua non pentru o acțiune eficientă în domeniu. Iar integrare verticală înseamnă că există practic un drum cu două direcții. Deci, pe de o parte, autoritățile locale trebuie să aibă competențele să ofere un cadru necesar, să asigure proximitatea față de cetățeni, să pe de altă parte e și mișcarea dintre domeniul local către cele naționale, deoarece toate, cel național, deoarece toate acțiunile care sunt făcute trebuie să poată fi măsurate, verificate. Și în ultimul rând, credem că Alianța Globală a Primarilor pentru Climă și Energie, lansată anul acesta, reprezintă un cadru în care se poate uh, încuraja un nivel de acțiune mult mai crescut în acest domeniu. acest eveniment, acest cadru, um, reprezintă acum peste 600 de milioane, cam vreo 700 de orașe. Există planuri de acțiune legate de atenuare. Ion uh, Habitat sprijină această alianță globală a primarilor pentru acțiuni în acest domeniu uh, la nivel internațional. Vă mulțumim. Acum continuăm cu prezentarea doamnei Alexandra Kaznierczak. Sper că v-am pronunțat bine numele. Vă mulțumim. Adaptarea la schimbările climatice în orașe. ei este șef de proiect pe acest domeniu la Agenția Europeană pentru Mediul Înconjurător. Aveți cuvântul. Good afternoon. Thank you very much for the introduction, Madam Chair, and thank you. Mulțumim pentru prezentare și vă mulțumesc pentru faptul că v-ați străduit să-mi pronunțați numele de familie corect. Mă voi referi la ce se întâmplă acum, cum sunt afectate orașele de schimbare climatică și care sunt efectele asupra orașelor, după care mă voi referi la nivelul de adaptare în orașele europene la informațiile și rapoartele Agenției Europene de Mediu și voi, încoroja, voi încheia cu provocările legate de adaptare în Europa. În ceea ce privește impactul schimbării climatice în orașele europene, există o serie întreagă de modificări pe care le vedem. Impactul uh, e diferit de la o regiune la alta. De pildă, în sud sau pe Europa continentală există un risc mult mai mare de valuri de călduri, de canicolă, secetă și incendii, așa cum s-a întâmplat recent în Portugalia. În timp ce în nord-vest cresc inundațiile din partea râurilor sau inundațiile cauzate de precipitații um, rapide și foarte crescute. Ce înseamnă asta? Că adaptarea se face la nivel local și trebuie să cunoști terenul pentru a te putea adapta în mod uh, efectiv la schimbarea climatică. Însă, de asemenea, Există mari regiuni care vor trece prin astfel de fenomene, ceea ce înseamnă că orașele pot învăța unele de la altele și pot colabora pentru a se pregăti în uh, fața acestor schimbări legate de mediu. De ce să ne concentrăm pe orașe? În primul rând, deoarece acolo se concentrează o mare parte din populație. Există de asemenea multe bunuri culturale, economice, care pot Uh, avea de suferit din cauza acestor fenomene. Să de asemenea, să nu uităm că structura orașelor exacerbează uh, aceste schimbări. Există multe suprafețe care sunt impermeabile, asta înseamnă că în caz de caniculă temperatura crește mai mult, iar în caz de uh, ploi apa nu se poate scurge, deci apar inundațiile. Să vă dau câteva exemple de mm, zone rurale. Uh, Valul de caniculă din 2003, din august 2003, a cauzat 70.000 de decese în plus în 16 țări europene și multe dintre aceste decese au fost în zone urbane. Un alt exemplu, inundațiile foarte rapide din uh, Copenhaga, în 3 ore cresc, au, au scăzut 15 cm de ploaie, iar pagubele au fost de 800 de milioane de euro. Deci iată ce fel de evenimente au loc deja și e clar că um, gravitatea și intensitatea acestor fenomene va crește pe viitor. De aia orașele vor trebui să se adapteze și, cum spunea antevorbitorul meu, e o chestiune urgentă deoarece aceste pierderi sunt masive. Orașele, deci, prin urmare, trebuie să se adapteze în funcție de aceste modificări cum anume trebuie să se facă acest lucru. Avem un raport din 2014. Acolo se face diferența între trei feluri de soluții de adaptare. Infrastructura așa numită gri, soluții de inginerie mai tranzactoră, infrastructura verde, soluții care se bazează pe zonele vegetalizate sau zonele de apă care pot scădea temperatura în orașe și crește capacitatea de a face față inundațiilor sau abordările soft de reglementare, de pildă, sau acțiuni cum ar fi conștientizarea impactului uh, climei în legătură cu impactul climei, în ceea ce privește actuala adaptare la schimbarea climatică în Europa. Există o strategie de adaptare din 2013 de că, elaborată de comisie care are trei obiective. În primul rând, promovarea acțiunilor de către statele membre, promovarea unei lor de decizii mai bine în cunoștință de cauză și, de asemenea, promovarea adaptării în sectoare vulnerabile esențiale. În ceea ce privește promovarea acțiunilor de către statele membre, 23 din 28 de state membre au adoptat planuri naționale de adaptare și în ceea ce privește promovarea acțiunilor întreprinse de orașe, cum spunea și antevorbitorul meu, există Alianța Primarilor pentru Climă și Energie, care a început ca o inițiativă a primarilor din 2014, după care a venit uh, Alianța din 2015, iar în 2017 inițiativa a devenit uh, mondială. Așa cum a spus primul vorbitor, cel puțin 20% din finanțarea UE este rezervată pentru a face față schimbărilor climatice. Însă, la cel al doilea obiectiv, a, pentru a se lua decizii în cunoștință de cauză. Avem aici programul Orizont 2020, 35% din fonduri sunt pentru uh, astfel de acțiuni și la programul LIFE 2014 de asemenea există bani pentru aceste acțiuni. Acum, Agenția Europeană de Mediu uh, produce o serie întreagă de rapoarte în legătură cu calitatea vieții în orașe, durabilitatea sau cu impactul schimbărilor climatice și vulnerabilitatea acestora. Unul din serviciile oferite de agenție, menținut împreună cu DG Climă, E un, o platformă online, Climate Adapt, platforma de adaptare la schimbarea climatică, pentru a promova politici, strategii și acțiuni de adaptare. Mă specific uh, legat de mediul urban. Există o serie de studii de caz detaliate, o uh, unealtă uh, de adaptare, e un ghid pas cu pas pentru autoritățile locale care vor să adopte strategii și de asemenea de asemenea, profilele la aproximativ 100 de mm, semnatari uh, din Alianța Primarilor. Într-un raport publicat anul trecut am analizat progresele făcute din 2012, de când s-a publicat primul raport de adaptare urbană. Și principalele mesaje sunt următoare. La început, această activitate de adaptare, deci au loc acțiuni, însă se face doar în faza de planificare deocamdată și implementarea se face doar în câteva orașe fruntașe. Atunci când se planifică adaptarea, se face ca o soluție low cost, soft, deci nu se fac uh, schimbări majore pe, pe teren. De asemenea, se pune accentul pe soluțiile bazate pe natură, așa numita infrastructură verde, pentru a face față um, schimbărilor prin zone vegetalizate sau zone acoperite de apă. Ideea e că trebuie să existe o adaptare transformatoare, să existe o privire pe termen lung și o abordare sistematică, de deci să nu se facă față problemelor doar pe măsură ce apar, ci să există această idee în Uh, politicile, în felul în care structura este stabilită în aceste orașe pentru a face față schimbării climatice. Pe aceste hărți vedeți ce, care sunt semnatarii uh, inițiativei de adaptare a primarilor. 148 de orașe, deci asta la sfârșitul anului 2015, au luat angajamentul pentru a avea astfel de strategii. Și ca să vă arăt progresele, la începutul lunii iunie, peste 700 de autorități locale din UE erau semnatare ale alianței primarilor cu privire la adaptare și peste 900 de autorități locale în regiunile europene. Ritmul schimbării e într-adevăr rapid. La dreapta vedeți participarea orașelor europene la inițiative internaționale. Din nou, sunt date de la sfârșitul 2015, date puțin depășite, însă ceea ce vedeți este că există mari diferențe majore între regiuni. De asemenea, vedeți că puține orașe sunt active în ceea ce vrește participarea la aceste inițiative, cum ar fi Barcelona sau Paris. Ce înseamnă adaptarea urbană și exemple, un oraș fruntaș, Copenhaga, care după inundația din 2011 și-a adoptat un plan de gestionare a apei de ploaie, au sute de programe individuale pe 20 de ani pentru a face față problemei legate de inundațiile rapide. Multe soluții se bazează pe inginerie, însă altele pe modificarea spațiului uh, umbra, uh, urban prin folosirea infrastructurii verzi. Deci, uh, de exemplu, aici o imagine cu o piață care a fost înverzită pentru ca apa să se infiltreze în pământ, însă e o zonă care poate fi folosită și pentru uh, recreație, pentru cetățenii orașului. E clar nevoie de multe resurse pentru a face față de unor astfel de lucrări. În uh, Copenhaga suma este de 1,5 miliarde pentru 20 de ani. Un alt raport uh, analizează modul în care pot fi finanțate aceste măsuri de adaptare. Studii de caz din 11 orașe europene e mai degrabă o sursă de inspirație pentru orașe decât o trecere în ansamblu cuprinzătoare a ceea ce se întâmplă. Însă mesajele principale sunt următoarele. Orașelor poate că le e greu să găsească finanțare pentru măsurile de adaptare, însă chiar și atunci când există finanțare, de exemplu prin BI, orașele nu au capacitatea de a solicita fondurile respective și a găsi resursele necesare. O altă concluzie din raport a fost următoarea. Integrarea adaptării la schimbările climate cu noile investiții și dezvoltare uh, va economisi bani pe termen lung, însă e nevoie de o investiție inițială destul de importantă. De asemenea, soluțiile de adaptare oferă o serie de beneficii diferite, cum ar fi infrastructuri verzi, o mai bună calitate de viață a cetățenilor, și prin astfel de beneficii poate că se pot asigura și sursele de finanțare. Ca să rezum, principalele probleme. În primul rând, să se reducă diferența între orașele fruntașe și cele care de-abia au început să se ocupe de adaptare. Și în primul rând, aici schimbul de informații e important. Prin proiectele Interreg, de exemplu, despre care vom auzi imediat sau, de asemenea, găsirea diferitelor surse de finanțare. Și, de asemenea, orașele trebuie sprijinite să aibă acces la fonduri. După aceea, trebuie să se facă acele modificări esențiale, curajoase de transformare a spațiului urban. Trebuie schimbat că cadrul de gestionare a orașelor pentru a le adapta la evenimentele viitoare. De asemenea, e important să se dezvolte și să mențină un cadru de guvernanță de sprijin la toate nivelurile, de la cel european până cel local. Și un mesaj esențial e că adaptarea nu e o problemă ce ține doar de mediu, ci e o problemă socială, deoarece e vorba de menținerea nivelului de trai în orașele urbane și sporirea acestui nivel de trai și de protejarea cetățenilor de, clima, de schimbările climatice. Și ultima provocare. Orașele au nevoie de multă orientare, ceea ce privește modul în care trebuie să se adapteze și e ceva ce uh, oferim prin acel portal Climate Adapt. Deci există multe informații și e important să putem oferi orientarea uh, necesară pentru ca orașele să se poată adapta la schimbările climatice. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum vom continua cu prezentarea doamnei Cristiane Presnic, directoarea Autorității de Management de la City of Vienna, Interreg Central Europe. Prezentarea se va referi la modul în care cooperarea transnațională ajută orașele să abordeze schimbările climatice, exemple de la Interreg Central Europe și experiența acestea. Vă rog, aveți cuvântul. Stimată doamnă președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați oferit ocazia să vă prezint astăzi orașele Central European în acțiune, abordarea schimbărilor climatice, utilizarea instrumentelor financiare prin uh, programe transnaționale pentru a găsi soluții potrivite. Prezentarea mea de astăzi va fi împărțită în două părți mai mari. În primul rând, aș dori să vă ofer o imagine referitoare la modul în care programele de cooperare transnaționale sunt incluse în uh, programele de uh, finanțe structurale și apoi din 27 uh, de proiecte, aș dori să vă arăt modul în care orașele au abordat schimbările climatice. Mi s-a spus să ne concentrăm pe orașele mai mici și de dimensiuni medii în cadrul prelegerii de astăzi. Am ascultat prezentările antevorbitorilor mei și cred că această prezentare vine în uh, completarea acestora și va ajuta la anumite concluzii. Poate că știți și cunoașteți acest grafic de la Comisia Europeană. Acesta ne oferă o imagine de ansamblu a, a uh, cadrului financiar Interreg. Vorbim despre 3% din uh, fondurile de din bugetul politicii de coeziune care ajunge la uh, Interreg și 2 miliarde de euro sunt cheltuite de Interreg care sunt uh, alocate în 15 programe. Acestea sunt cele 15 programe despre care vă spuneam. Central Europe și programul pe care îl gestionăm noi este cel din mijloc, cel uh, cu roșu, iar programele transnaționale au uh, dimensiunea potrivită pentru a duce la parteneriate eficiente care să um, compenseze schimbările din teritoriile și spațiile de mari dimensiuni. Acestea sunt programe care sunt uh, implementate în funcție de zonă. Fiecare program oferă posibilitatea de a alege un maxim de patru obiective tematice care au fost menționate și de domnul Nespit ceva mai devreme. Europa Centrală a decis să opteze ca o prioritate uh, pentru reducerea emisiilor de carbon. Au mai fost și șase alte proiecte care au făcut acest lucru, cele care sunt marcate cu chenarul roșu pe graficul nostru. Pentru aceasta doream să vă arăt că ne concentrăm puternic pe reducerea emisiilor de carbon în uh, zona noastră. Ce poate fi făcut prin programele transnaționale la modul general, odată ce nu avem atât de mulți bani, după cum puteți constata. Ceea ce facem este să dezvoltăm strategii, planuri de acțiune și acțiuni pilot. Încercăm să fim incubatoare și să oferim uh, platforme pentru investiții mai mari, oferim traininguri și instrumente și, în plus, acces la finanțare la nivel uh, de multiguvernanță. Acum haideți să trecem mai departe la programul nostru Interreg Central Europe. Acestea sunt cifrele cele mai importante, le regăsiți în documentația dumneavoastră, nu doresc să le repet sau să intru în detaliu. Avem 9 țări membre participante la program, 150 de milioane de uh, locuitori sunt acoperiți și 250 uh, de milioane de euro pe, un, uh, pe o perioadă de timp de șapte ani. Cel mai important este că aceste cifre, la cele două licitații pe care le-am organizat, au fost absorbite deja 7% din fondurile pe care le avem la dispoziție. Din cei 900 de parteneri, 200 sunt orașe. Așadar, această cifră este deja mai mult decât încurajatoare și este mai bună decât ceea ce experimentaserăm în perioada 2007-2013. Trebuie spus că în uh, cele două uh, licitații, cam 30% dintre fonduri au fost alocate proiectelor pentru schimbări climatice. Asta înseamnă că ele pot fi monitorizate, așa cum a spus domnul Nesbit, prin coduri de intervenție și acum este mai simplu pentru noi să observăm care este contribuția acestor programe la uh, lupta împotriva schimbărilor climatice. Nu doresc să intru mai mult în detaliu în această privință, însă și această imagine ne arată că nu avem num- numai economia uh, care se bazează pe reducerea emisiilor de dioxid de carbon, ci o altă prioritate este mediul și protejarea acestuia, pentru uh, care stă la baza proiectelor care vizează schimbările climatice haideți să ne concentrăm pe două elemente importante care ar putea să fie motivul pentru care există atât de multe orașe care solicită finanțare prin programele noastre. Central Europe este policentrică. Asta înseamnă că există sute de municipalități mici și multe orașe de dimensiuni medii și dacă este să ținem cont și de Croația, care face parte acum din programul nostru, avem și șapte capitale. Așadar, vorbim aici de un grup țintă pentru noi, și acesta ne permite să abordăm și proiectele care se referă la zonele funcționare urbane. Deci, efectele de finanțării orașelor sunt mult mai mari decât uh, cele care se referă strict la municipalități. Un alt aspect important este capacitatea de adaptare a uh, orașelor din Europa Centrală. Această hartă arată cât se poate de clar unde ne plasăm. Este o disparitate clară în ceea ce privește competiția la nivel regional. Se poate observa acest lucru în funcție de culorile prezentate. Uh, vorbim de orașele din fostul bloc sovietic și diferențele care există în funcție de regiuni. Și dacă este să ținem cont de această imagine și să o comparăm cu următoarea, se poate observa o vulnerabilitate mai mare în zonele pe care le-am menționat. Capacitatea lor de adaptare este mai scăzută, ele nu sunt la fel de pregătite pentru efectele uh, pe care le produc schimbările climatice sau dezastrele naturale. Nu pot investi atât de mult în ameliorarea efectelor schimbărilor climatice. Doamna Casmircea a menționat de asemenea acest lucru. În această regiune suntem afectați de uh, lipsa de apă, riscul de inundații și căldura extremă. Presupunem de asemenea că competitivitatea și nivelul PIB-ului are mult de-a face cu capacitatea de adaptare și cu nivelul de vulnerabilitate la schimbările climatice. Însă orașele nu pot pur și simplu să aștepte. Ele sunt active. Și sunt active în uh, Europa Centrală, pentru că primarii nu pot să stea cu mâinile în sân, ei trebuie să facă ceva. Această imagine este mai bună decât orice listă, pentru că arată, cât se poate de clar, care, că orașele utilizează programele noastre. Vorbim despre uh, acces la cooperare, la finanțare și la informații, schimb de informații și de cele mai bune practici. Este o imagine care provine din perioada 2007-2013 și arată legăturile între 270 de parteneri din 26 de proiecte care au de face numai cu subiectul schimbărilor climatice, deci nu inovație, nu transporturi sau alte domenii adiacente. Și credem că dacă ar fi să prezentăm o imagine a programelor în curs de desfășurare, acesta ar fi și mai intensă. Așadar, cooperarea, după cum puteți vedea, merge pe toate direcțiile și există câteva unghiuri și triunghiuri de cooperare mai puternică și sunt incluse și câteva regiuni care sunt în afara zonei eh, programelor. Trecem acum la alte exemple. În primul rând vorbim despre orașele și uh, capacitatea lor de adaptare. Am uh, auzit mult despre insulele urbane de căldură și despre valurile de căldură și, în acest sens, orașele colaborează pentru a face schimb de experiență referitoare la aceste insule urbane de căldură și la îmbunătățirea condițiilor de viață. Sunt bucuroasă să văd că și orașul meu, Viena, a participat la astfel de proiecte. Puteți uh, citi în documentația dumneavoastră care sunt acțiunile care au fost desfășurate. Unele dintre ele au legătură cu ceea ce s-a propus de antevorbitoarea mea, se referă la activitățile care trebuie desfășurate, însă și mai important este faptul că aici uh, se poate vedea cooperarea orizontală. Orașele colaborează, zonele funcționale sunt incluse și se poate observa și colaborarea verticală. Deci, și colaborare locală și regională și acestea merg mână în mână și vorbim și de cooperare interdisciplinară, adică și cercetătorii și toți cei implicați în domeniu colaborează cu universități, cu centre de planificare și așa mai departe. Toate acestea sunt posibile în cadrul acestor programe de cooperare. Următorul slide nu are de-a face cu capacitatea de adaptare, ci mai degrabă de atenuare a efectelor schimbărilor climatice. Este încă o dată un alt grup țintă, municipalități de mici dimensiuni care nu dețin cunoștințele sau capacitățile de a implementa proiecte uh, de eficiență energetică, de exemplu. 34 de orașe au cooperat în cadrul acestui proiect care se cheamă Manergy pentru a dezvolta planuri de acțiune în domeniul energetic și pentru a înființa agenții pentru energie. Nu ar fi posibil pentru aceste municipalități să obțină informațiile pe altă cale. Ei au nevoie de astfel de proiecte pentru a beneficia de informații și cunoștințe. Ați putut vedea care este bugetul. 1,1 milioane pentru 34 de orașe. Însă, ceea ce este important este că Uh, rezultatele cele mai bune se pot observa ulterior. Deci acest proiect poate să aducă rezultate mai târziu. Investițiile în fotovoltaică, izolații, panouri solare și alte uh, instalații uh, se vor vedea mai târziu. Următorul proiect este încă o dată unul care se referă la atenuarea efectelor schimbărilor climatice, se referă la noile standarde de eficiență energetică în instituțiile publice. Și aici orașele și municipalitățile au cooperat și au construit șapte uh, clădiri demonstrative, dar aici este vorba mai degrabă de clădiri nou construite, nu clădiri deja existente pentru că este important să se dezvolte astfel o evaluare comună a clădirilor. Se lucrează uh, cu Digi Environment și există surse deschise care folosesc instrumentele de monitorizare ca resursă deschisă pentru a verifica eficiența energetică în clădirile noi. Dacă este să priviți uh, programul nostru, puteți observa că distribuția geografică este foarte bună în toate direcțiile. Sunt incluse și acele regiuni pe care le-ați văzut pe hartă, care sunt vulnerabile în ceea ce privește accesul la cunoștințe. Ultimul proiect pe care doresc să îl menționez, după care îmi voi încheia prezentarea, se referă de asemenea la atenuarea efectelor schimbărilor climatice, însă nu are de-a face cu clădirile nou construite, ci cu cele deja existente. Ce să se facă uh, printr-un management inteligent al energiei? Acesta este un subiect important, avem multe aplicații uh, în acest sens și pentru multe orașe acesta este un aspect foarte important. În acest moment, sigur, uh, am uh, omis anumite aspecte. Există mai multe informații pe site-ul nostru și există și uh, broșuri uh, pentru aceasta, dar în ceea ce privește pe cei care provin din aceste regiuni, vă rog să-mi permiteți să vă informez că va exista o, un al treilea apel de oferte în septembrie, pe 21 și 22 septembrie și vom avea și o conferință la Berlin. Așadar, dacă vă puteți adresa celor interesați să participe la această licitație, m-aș bucura foarte mult și de asemenea m-aș bucura să vă alăturați și dumneavoastră acestui apel. Președinte, mulțumesc pentru prezentare, mulțumim doamnelor și domnilor pentru prezentările susținute și voi da acum cuvântul reprezentanților Comisiei Europene pentru a reacționa la cele spuse și pentru a face eventual câteva sugestii. În primul rând, doamnei Gergana Miladinova, team leader al Centrului de Competență Smart and Sustainable Growth de la DG Regional and Urban Policy. Doamna Mladinova, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și Parlamentului și Comisiei Regii pentru faptul că au organizat un workshop atât de bun. Treaba mea este destul de ușoară astăzi, pentru că am avut așa niște prezentări bune și este foarte interesant de observat cum uh, acest domeniu al uh, schimbărilor climatice s-a transformat într-o prioritate centrală pentru politica de coeziune reformată. Și iată că am uh, reușit să obținem obiectivele de 20%, ba chiar să le depășim. Piața pentru emisii de carbon este sub 15%, așadar se observă angajament pentru economia cu uh, dioxid de carbon redus. Condiționalitățile ex ante joacă de asemenea un rol important uh, și aici uh, s-a dezvoltat foarte bine legislația și în ceea ce privește managementul de risc. De asemenea, avem exemple foarte bune de la Interreg în ceea ce privește sprijinirea cooperării și asistența tehnică și construcția de capacități. Așadar, am reușit să obținem multe în această perioadă 2014-2020 în ceea ce privește prioritizarea uh, în acest domeniu. Sigur că este o cerință orizontală care există în multe proiecte, Um, infrastructură, transport, um, adaptabilitatea climatică și așa mai departe. Este o poveste pozitivă, o poveste care va continua, nu este o poveste care să se sfârșească, dar foarte important, un nou element în această poveste sunt orașele. 5% dintre ele, dintre bani, au mers direct către uh, orașe. Acum bugetul a fost uh, crescut la 8%, de 15 miliarde vor ajunge la ele, iar 40% dintre cele 15 miliarde vor ajunge la orașele care desfășoară proiecte în domeniul low carbon. Aceasta este o prioritate pentru orașe și apoi va urma ca importanță protecția mediului. Aceasta este o schimbare în politica de coeziune și ne concentrăm cu adevărat pe mediul uh, energie și uh, schimbări climatice. Aspectul uh, referitor la inovații este de asemenea foarte important. Trebuie să subliniez specializările smart, specializările inteligente, care sunt foarte importante. Identificarea priorităților pe regiuni și focusarea pe acestea ulterior este foarte importantă. Acestea sunt elemente uh, importante pentru lupta împotriva, împotriva schimbărilor climatice și va fi cheia pentru viitor. Avem nevoie de inovație sistemică atunci când vorbim despre schimbări climatice, ceea ce este de asemenea un element cheie pentru a progresa și pentru a mobiliza uh, industria și cercetarea și a beneficia de fonduri pentru a continua cu această inovare și pentru a o implementa pe piață. Așadar, putem să vorbim mult despre realizări și sigur că există provocări. Una dintre ele, care a fost și menționată, este cea referitoare la metodologii mai bune care să susțină rezultatele. Sigur că este o provocare în sine și o treabă uriașă. Am constatat acest aspect al raportului și Vreau să menționez și agenda urbană, pentru că multe prezentări uh, au specificat acest lucru. Este vorba despre orașe, despre identificarea priorităților, despre colaborarea cu instituții, cu state membre și orașe pe marginea agendei urbane pentru Europa. Au fost lansate parteneriate în contextul acestei agende. Um, de asemenea, capacitatea de adaptare la schimbările climatice, reprezintă un parteneriat important și vor mai fi și alte apeluri de oferte în ceea ce privește acțiunile inovatoare, în ceea ce privește mediul, care se leagă și de capacitatea de adaptare la schimbările climatice. Doresc să închei menționând două puncte. Important este să ne concentrăm pe inovație la nivelul orașelor, dar și pe utilizarea mai bună a instrumentelor financiare, astfel încât rezultatele să fie mai uh, eficiente și, în al doilea rând, am ascultat toate aceste exemple bune și cred că trebuie să ne concentrăm și mai mult pe comunicare. Știu că se face mult în acest sens, dar de asemenea știu că mai este loc de îmbunătățit. Este important uh, ca cetățenii să constate ce se întâmplă cu banii europeni și cred că ar trebui să subliniem aceste aspecte odată în plus. Vă mulțumesc așadar încă o dată pentru această sesiune foarte interesantă. Președinte, mulțumesc foarte mult și continuăm acum cu uh, reprezentantul DG Climate Action, Unitatea pentru Adaptare, domnul Klaus Kondrup care își va prezenta punctul de vedere. Good afternoon and thank you. Mulțumesc foarte mult pentru invitație, bună ziua tuturor și mulțumesc de asemenea pentru prezentările care au fost uh, foarte interesate. Mi-au uh, reamintit de asemenea prezentarea domnului Nesbit uh, despre strategia Europa 2020, care include obiective de dezvoltare durabilă și care au toate de-a face cu procesul de atenuare. Trebuie deci să ținem cont și de procesul de adaptare, care nu era o prioritate în strategia Europa 2020. Însă de când avem obiectivele pentru 2030 și acordul de la Paris, adaptarea a trecut uh, și a început să aibă um, aceeași importanță ca și atenuarea. Deci s-a schimbat perspectiva. Dacă vedem care au fost uh, concluziile și Uh, perioada bugetare 2014-2020. Vedem că a fost uh, posibil să ținem cont de atenuare și adaptare în uh, fondurile europene de investiții, incluzând aici fondurile de coeziune. Și aceasta prezintă un punct de plecare foarte bun pentru schimbarea climatică. Deci avem un instrument pentru a atinge aceste obiective dacă dorim cu adevărat. Ceea ce am auzit despre orașe, de asemenea, este promițător, pentru că orașele sunt foarte aproape de cetățeni, de impactul climei și de planul de acțiune în domeniul climei, respectiv atenuare și adaptare. Aici includem orașele și uh, zone urbane mai mici, care vor avea un rol din ce în ce mai important în planul de acțiune împotriva schimbării climatice în Europa. Și, în încheiere, câteva cuvinte în legătură cu strategia pentru schimbare climatică care a fost adaptată, adaptată în 2014 și acum se evaluează. Consultarea va fi lansată uh, în luna octombrie, va dura trei luni și sperăm uh, să avem o participare foarte largă uh, pentru a avea rezultate bune la anul. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Dragi colegi, aveți cuvântul acum. Dacă aveți uh, întrebări, sugestii, comentarii, este rândul dumneavoastră, vă rog. Doamna Rodriguez, mulțumesc. Nu am neapărat uh, o întrebare de făcut, ci mai degrabă un comentariu. Aș vrea să mulțumesc tuturor participanților pentru intervenția lor. Eu sunt portugheză, deci uh, Astăzi uh, uh, e clar că nu avem ce să sărbătorim dacă vorbim despre schimbare climatică pentru portughezi. Trebuie să recunoaștem că în afară de schimbare climatică mai există și problema neglijenței. Și aș vrea să vă întreb ce angajament și-au luat uh, municipalitățile în ceea ce privește clima și energia. Pentru că deseori se constată că există o lipsă de curaj politic uh, sau uh, lipsă de curaj pentru a adopta legile necesare pe această temă. Sunt lucruri care ar putea fi evitate și în felul acesta s-ar putea uh, evita victime omenești. Trebuie să intervenim aici uh, pentru că nu s-a vorbit prea mult despre regiunile ultraperiferice noi avem, de exemplu, uh, un oraș uh, funcial care a cunoscut uh, incendii puternice și, de asemenea, ploi abundante în 2010. Toate acestea au dus la o situație absolut dezastroasă. Poate că Rafael și Sandra ar putea să ne răspundă mai multe pe această temă, însă vreau să vă întreb, în cadrul acestui angajament, vreau să întreb dacă se va aplica cu adevărat legea, pentru că știm că municipalitățile nu au curajul de a o face și de a aduce cetățenii responsabili în fața instanței. Dacă un cetățean, de exemplu, nu respectă legea, e clar că municipalitatea trebuie să ia lucrurile în mâini și să aducă persoana respectivă în instanță. Nu știu dacă s-au inclus și astfel de practici, pentru că e nevoie și de o campanie de sensibilizare a cetățenilor. Și care ar putea fi mesajul pe care noi, Parlamentul, l-am putea transmite municipalităților pentru a ne asigura că, într-adevăr, respectarea legii devine primordială? și aceasta este importantă pentru schimbarea climatică. Aș vrea să vă întreb și care sunt activitățile prevăzute pentru regiunile ultraperiferice, ținând cont de toate dezastrele naturale care au avut loc acolo. Mulțumesc, doamna Vana. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc și invitațiilor noștri de astăzi pentru prezentările făcute Așa cum arăta și colega mea, este o temă extrem de importantă pentru acest seminar și verzii așteptau cu nerăbdare să aibă un astfel de schimb de opinii pe teme atât de importante. Foarte pe scurt, pentru că nu mai avem mult timp la dispoziție. Cred că cu toții avem un obiectiv comun și anume ca politica de coeziune să uh, se implice mai mult pentru a atinge obiectivele de climă și e clar că studiile făcute, uh, studiul domnului uh, Nesbit, de exemplu, ne oferă dovezi în plus asupra faptului că acel 20% obiectiv de cheltuieli pentru climă nu va fi atins în această perioadă bugetară, în ciuda încercărilor și a bunăvoinței manifestate de multe autorități. Studiul, pe de altă parte, arată că nu există o structură globală uh, nu există o metodologie de monitorizare adecvată și solidă. Verzii au propuneri foarte clare, de exemplu, uh, obiective uh, obligatorii din punct de vedere legal, de asemenea metodologii de monitorizare sau o abordare integrată între fondurile ESI și planurile naționale. Întrebarea mea de aceea este foarte simplă sau, mă rog, mai degrabă scurtă decât simplă. Vreau să vă întreb dacă considerați că soluția cea mai simplă pentru introducerea climei în aceste politici ar fi aceea de a restructura angajamentul politic și de a introduce cerințe obligatorii legale și, dacă da, atunci ar fi mai bine să fie făcute la nivel european sau la nivel național și dacă considerați că ar fi bine să avem uh, o listă negativă pentru uh, cheltuielile negative în fondurile ESI, pentru a evita consecințe negative. O ultimă întrebare. Pentru orașul Viena știm că agenda urbană este foarte importantă pentru comisia noastră, deci aș vrea să vă întreb care ar fi sugestiile dumneavoastră cum putem întări această agenda urbană pentru a putea uh, trece peste acea lacună, acel decalaj existent între orașe lider, cum ar fi Viena, și orașe care încă nu au o planificare pe tema adaptării la schimbarea climatică. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Demato, vă rog. Uh, trei domande. Una riguarda il... Mai multe întrebări. Una se referă la utilizarea terenurilor. Eu cred că poate că cetățenii au impresia că suntem uh, bipolari. Pe de o parte vorbim despre uh, atenuare și folosirea terenurilor, pe de altă parte Comisia sprijină politici pentru a produce biocarburanți uh, și prin asta se sustrag și mai multe terenuri agriculturii. Deci care ar trebui să fie dreptul care să se impună aici pentru a fi mai eficient. Și mă întreb de asemenea ce se va întâmpla pe viitor cu sinergia și cu transferul între EFSI și uh, fondurile de dezvoltare structurală. Știm că acum, uh, prin EFSI, se sprijină în continuare sursele fosile. Deci ce se va întâmpla? cu acel 20%. Cum va fi afectat acesta? Și întreb uh, încă un lucru important. Ce crede Comisia despre instituirea unui fond uh, după modelul EPA-american, deci un fond care să fie sprijinit de industriile poluatoare? Și ce credeți de asemenea despre nevoia de a consolida sectorul cercetării în ceea ce privește bioremediere? deoarece știm foarte bine că în fiecare regiune, în fiecare domeniu, în fiecare țară europeană, din cele 27 de țări membre, există această problemă a recuperării terenurilor uh, poluate. Deci terenuri poluate, bineînțeles, de industrie și nu doar de industrie. Mulțumim, doamna Crel. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, doresc să-mi cer scuze pentru că am ajuns uh, mai târziu. Poate că ceea ce voi întreba și-a găsit deja răspunsul, atunci vă rog să-mi atrageți atenția și voi adresa întrebarea în privat. De curând am fost cu o delegație în insulele Azore și acolo un grup de primari, pe bună dreptate, a atras atenția că nu prea are sens ca cei 20% împotriva efectelor uh, schimbărilor climatice să fie investiți în uh, eficiență energetică, iar în insulele Azore să se facă izolarea locuințelor, de exemplu, care ar fi un lucru redundant, pentru că acolo nu există niciodată temperaturi cu minus. Și întrebarea mea care rezultă de aici, nu știu dacă este atât de corect totul așa cum au povestit primarii, însă, oricum ar fi, cum uh, apreciați dreptul de a uh, își spune cuvântul uh, cetățenii și a se ține cont de acesta în statele membre și, în al doilea rând, în ce măsură putem vorbi de flexibilitate în ceea ce privește cei 20% dedicați schimbărilor climatice. Pentru că mai există și altceva decât eficiența energetică și izolare termică. Acești bani pot fi utilizați și în alte direcții. Care sunt experiențele dumneavoastră în acest sens? Mulțumesc! Mulțumesc! Acum dau cuvântul doamnei Valina, raportor special pentru regiunile europene și implementarea acordului de la Paris uh, COP21 asupra schimbării climatice. Vă rog, doamna Valina. Muchas gracias, presidente. Mulțumesc, doamna președintă, și mulțumesc de asemenea experților de astăzi pentru că prezentările au fost foarte interesante. Cred că s-a repetat aici uh, de prea multe ori uh, faptul că e vorba aici de o problematică foarte gravă la nivel global. Din partea Uniunii, cred că trebuie să menținem acest angajament clar pentru a lupta împotriva schimbării climatice cu care ne confruntăm. Mai mult decât atât, uh, trebuie să o facem în numele cetățenilor, ca reprezentanți publici ai acestora, pentru că cetățenii ne cer din ce în ce mai tare pe de altă parte, ar trebui să menținem poziția noastră, mai ales dacă ținem cont de retragerea Statelor Unite din acest acord, în urma unei decizii personale a președintelui Trump, care, din păcate, dă cu piciorul la multe acorduri internaționale și, practic, la ani de zile de negociere în slujba binelui comun, deci în slujba planetei noastre. Cred că uh, atunci când e vorba de uh, o mare putere mondială care neagă importanța uh, unei astfel, un astfel de angajament esențial, cred că nu ne poate da prea multe lecții. Și pentru că noi suntem reprezentanți ai poporului la nivelul instituțiilor europene, ar trebui să ne menținem pe poziții pentru a respecta aceste angajamente și să dăm dovadă de inteligență. De aceea cred că am pregătit tocmai acest raport care dorește să restructureze liniile generale ale acordurilor europene și internaționale care afectează regiunile și orașele în lupta lor împotriva schimbării climatice. Până la urmă, e vorba de identificarea unor acțiuni concrete, reale și a resurselor necesare. Pentru aceasta avem nevoie, bineînțeles, de ajutorul uh, neprețuit al experților care se află astăzi aici și avem nevoie de un proces de implicare extinsă a cetățenilor. Cetățenii au foarte multe de spus legat de cum au de gând să trăiască, cum vor să-și organizeze orașele, care este mijlocul de transport pe care îl preferă pentru a se deplasa în fiecare zi, calitatea aerului pe care îl respiră sau uh, energia pe care o consumă și așa mai departe. Și toate aceste decizii, mai mici sau mai mari, care ne afectează zilnic, uh, toate aceste decizii legate de încălzirea globală uh, trebuie să uh, fie avute în vedere ținând cont de cetățeni, tocmai pentru a avea din ce în ce mai mult încrederea lor. Eu susțin acest proces participativ pentru că nu doar experții multidisciplinari trebuie să se implice, ci și în societatea civilă în ansamblul său trebuie să vină cu idei și cu experiențe concrete. Și toate acestea pentru a legitima uh, și mai mult uh, textul final și consensul la care probabil că vom ajunge. Acest uh, nivel de angajare, de participare ne va ajuta foarte mult și uh, va duce la o consolidare a deciziilor noastre. Mă opresc aici, mulțumesc încă o dată tuturor celor care au intervenit și așteptăm um, contribuțiile dumneavoastră și uh, comentariile pe care doriți să le faceți pe marginea acestui raport. Mulțumesc! Thank you, thank you very... Mulțumesc! Dacă mai sunt întrebări, dacă nu, domnilor și domnilor, cine dorește să înceapă pentru a răspunde, vă rog. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc uh, doamnelor și domnilor deputați pentru aceste întrebări interesante, provocatoare și uneori dificile. A, am să răspund la cele mai ușoare și am să îi las pe colegii din dreapta să răspundă la cele mai dificile. Doamna Rodriguez a pus o întrebare referitoare la uh, Convenția Primarilor și o mai bună implementare a legilor la nivel local. Din păcate, nu cunosc uh, prea multe detalii legate de această tragedie din uh, Portugalia. Nu pot decât să mi exprim solidaritatea față de ce s-a întâmplat acolo. Uh, Însă, dacă ne referim la întrebări, la întrebarea propriu-zisă, cred că această convenție a primarilor oferă posibilitatea uh, autorităților locale cele mai entuziaste să coopereze între ele și în felul acesta să amplifice uh, Uh, efectele efortului lor. În ceea ce privește uh, condiționalitățile și criteriile care asigură o mai bună implementare a legislației și acest lucru se află mai degrabă la nivelul uh, regional și local. Deci nu știu neapărat dacă coeziunea este cea care oferă răspunsul cel mai potrivit în fața acestei provocări. Doamna Vana a subliniat uh, lipsa de structură și nevoia unei metodologii mai bune de monitorizare. Ne-a întrebat de asemenea dacă ar trebui să înlocuim angajamentul politic de 20% și acesta se referă la bugetul general al UE, care se uh, cuantifică după aceea în funcție de instrumentele legale disponibile pentru fiecare fond. Și există un proces de negociere îndelungat pentru a vedea cine își aduce contribuția cu cât. Și Comisia are un proces uh, foarte lung de reflexie pentru a vedea care sunt contribuțiile explicite pentru uh, adaptare și pentru atenuare și din partea fiecărui partener la bugetul european. Deci e o negociere foarte interesantă. Eu cred că dacă am introduce cerințe rigide pentru fiecare program în parte, deci n-am mai avea această negociere, aceasta ar introduce o povară administrativă suplimentară în uh, procesul decizional legat de cheltuieli și aceasta nu ajută prea mult. Iar în ceea ce privește lista negativă a investițiilor care creează mai multe emisii, mi se pare o idee foarte atrăgătoare. Uh, pentru că uneori te întreb dacă merită să faci investiții, de exemplu, într-un aeroport și dacă măsurile de atenuare care se aplică acolo sunt într-adevăr utile sau nu. Deci ar trebui ca autoritățile de management să aibă posibilitatea să analizeze mai bine această situație. Deci ar fi interesantă ideea de a avea un fel de listă negativă. Și pentru a trece la întrebarea doamnei D'Amato legată de EFSI, și nevoie de a avea o mai mare flexibilitate. Acum, în ceea ce privește uh, superfundul și experiența din Statele Unite, mecanismul de acolo permite alianțe în cadrul uh, comerțului cu emisii și reutilizarea certificatelor existente. Deci, practic, din punct de vedere ponțial, există un mecanism uh, uh, paralel sau echivalent. Însă acest mecanism nu este suficient pentru a obține rezultatele pe care ni le dorim. Însă colegiuitorii trebuie să analizeze cu foarte mare atenție ce proiecte pot fi cu adevărat uh, subvenționate și eligibile pentru aceste certificate. Uh, de exemplu, uh, anumite centrale generatoare de energie la care lucrurile nu stau prea clar, e clar că nu pot fi eligibile. Acestea cred că au fost întrebările cele mai ușoare, să spun așa. Am să-i las pe colegi să răspundă la celelalte. Doamna Valina s-a centrat în special pe angajamentul nostru pentru uh, obiectivele de climă și cred că exemplul dat de anumite orașe din Statele Unite ne arată că există în continuare acest angajament uh, în ciuda deciziei luate de președintele Trump și asta este o atitudine încurajatoare pentru noi. Deci, Uh, e clar că e nevoie de un angajament clar la nivel regional și local și aceasta face ca efortul internațional să fie unul mult mai solid, uh, independent de uh, schimbările care au loc la nivelul administrației, de exemplu. Și pot să vă spun din propria mea experiență în Regatul Unit că Um, administrația actuală are un angajament mai slab față de cea anterioară, însă, pe de altă parte, uh, angajamentul luat la nivelul autorităților locale, regionale, în Scoția, de exemplu, sau la nivelul altor uh, regiuni, uh, nivelul este menținut și asta ne ajută foarte mult. Da, doamna președintă, pentru a completa comentariile făcute de colegul meu, într-adevăr, Convenția Alianța primarilor este o alianță între cei care doresc să fie lideri și cred că problemele au de-a face cu regulamente sau legislații foarte complexe la nivel uh, local. Am uh, uh, văzut că de multe ori legislația uh, Uh, este redundantă, nu se fac revizuirile necesare și de multe ori ne aflăm în situația în care există o lipsă de transparență sau este greu de implementat și de asemenea e dificil pentru cetățeni să uh, își facă justiție. Dacă vorbim de această integrare pe verticală, uh, cred că n-ar trebui să ne oprim la nivelul național, uh, regional sau local și să mergem și mai departe la nivelul cetățenilor, pentru că există un nivel foarte clar de responsabilitate și la nivelul cetățenilor pentru ca acest sistem să funcționeze. Dacă ne întrebăm cum Uh, facem legătura între cei care doresc să meargă mai departe și cei care ar rămâne mai în urmă. În primul rând, cred că avem uh, analizele din punct de vedere al uh, costului și beneficiului și vedem că aceste analize sunt făcute pentru atenuare și adaptare și, în al doilea rând, ceea ce declanșează de multe ori acțiunea sunt dezastrele de tot felul. Acestea deseori uh, duc la acțiuni, de multe ori uh, prea târziu, dar asta este situația. Pe de altă parte și cetățenii sunt cei care pot uh, mobiliza autoritățile locale care nu își joacă așa cum trebuie rolul în ceea ce privește schimbarea climatică. Mulțumesc. Următorul vorbitor. Da, mulțumesc, doamnă președintă. Pentru a prelua uh, de unde rămăseseră colegii mei și pentru a răspunde doamnei Rodrigues. Alianța primarilor se face pe bază voluntară, iar primarii își iau un angajament uh, de analiză a riscului și a vulnerabilităților pe baza cărora uh, iau măsurile necesare. Deci cel puțin se face o recunoaștere a situației și care sunt măsurile uh, Uh, care ar putea avea consecințele cele mai mari și pentru problemele cele mai urgente. Deci acesta este un instrument de acțiune foarte important. În ceea ce privește depășirea decalajului existent, schimbul de cunoștințe între diverse programe și inițiative, de exemplu înfrățirea orașelor, E clar că această înfrățire se poate face între orașe mai avansate și mai puțin avansate. Toate acestea sunt strategii de succes. Pentru a răspunde și doamnei Valina, legat de rolul societății civile, e clar că în procesul de adaptare societatea civilă este absolut esențială și cunoștințele locale ale uh, cetățenilor uh, pot chiar uh, înlocui lipsa sau lacuna de cunoștințe la nivel mai ridicat. Și tocmai această legătură între cetățeni și uh, primari sau nivelul regional este esențială pentru a ajunge la un plan de măsuri uh, complet potrivite. Una din cele trei teme uh, dezbătute la conferința orașelor pe tema schimbării climatice. Se vorbea tocmai de inovare, transformare și co-creare în care rolul societății civile era absolut esențial. Doamna Bresnic, a fost o întrebare care v-a fost adresată direct dumneavoastră. Da, îmi rămâne să răspund uh, întrebărilor cele mai dificile. Cred că există aici un amestec de întrebări. Se pune întrebarea cum să evităm efectele negative ale acestor programe și în fondurile de coeziune. Și eu cred că se pot face foarte multe încă din perioada de programare. Bineînțeles, uh, programele de cooperare sunt uh, mai ușoare pentru că nu e vorba de foarte multe fonduri, deci pentru noi nu e vorba de proiecte mari, de exemplu să construim drumuri sau să finanțăm uh, proiecte de infrastructură foarte mari. Deci e mult mai ușor să evităm efectele negative și e uh, mult mai greu la nivelul mai general să uh, eviți astfel de elemente negative. Deci acesta este elementul esențial pentru noi, să vedem dacă spunem că nu finanțăm uh, biocombustibil care ar putea avea efecte negative. Și e clar că acum lucrurile stau mult mai bine decât în trecut. O diferență de asemenea pe care am constatat-o între perioada de programare anterioară și cea actuală este că nivelul de participare în programare poate fi îmbunătățit, deci putem cere mai multor participanți să ne spună care sunt părerile lor, care sunt provocările cu care se confruntă și aceasta este o opțiune pentru ca cetățenii și orașele să uh, poată transmite un mesaj mai direct. Experiența aceasta însă este diferită în funcție de statele membre. E clar că participarea în uh, etapa de programare trebuie să fie făcută posibilă pentru toți cei implicați. Iar principiul parteneriatului, care era deja inclus în regulament, a fost uh, o mișcare foarte bună atunci când s-a făcut designul acestuia, tocmai pentru ca actorii implicați uh, să poată participa mai bine încă din faza de programare. Și pentru că există această diviziune geografică și am văzut exemplele care ne-au fost prezentate astăzi, e clar că există regiuni sau orașe lideri în țările mai bogate, însă pentru a fi mai eficienți din punct de vedere al schimbării climatice trebuie să participe și regiunile mai puțin dezvoltate. Pentru aceasta, programele trebuie să fie mai ușor accesibile pentru aceste grupuri, să stimuleze participarea lor și nu întotdeauna e vorba de parteneri uh, lider. Eu mă ocup uh, uh, cu uh, autoritățile de management încă din uh, 2006, este deci a treia perioadă de programare, uh, și văd că există o curbă a învățării în creștere. Acum participanții sunt mult mai curajoși pentru a deveni parteneri uh, lideri în anumite programe și nu mai sunt atât de speriați sau de stresați în ceea ce privește rezultatele uh, obținute. Se pot obține rezultate mai bune, însă povara administrativă e clar că trebuie să scadă pentru că autoritățile publice și partenerii locali de multe ori nu au capacitatea necesară pentru a uh, conduce singur un astfel de proiect european, pentru că e vorba de multe cerințe implicate. Mulțumesc! Mulțumesc. Uh, dacă doriți uh, să răspundeți, vă rog. Just two quick comments. Doamna Milodinova. S-au menționat regiunile ultraperiferice. Bineînțeles că sunt importante și Comisia pregătește și o comunicare prima din acestora până la sfârșitul anului. Deci vor fi abordate separat. se știe că au o, uh, o poziție deosebită de asemenea și acolo schimbările climatice au uh, un efect uh, clar. Însă aș vrea să aduc o scurtă rămurire. Există acea țintă de 20% ca să-i răspund uh, doamnei Crel referitor la Azore. Există obiectivul de 20% pentru așa numitul mainstreaming uh, al schimbărilor climatice în CFM. Și de asemenea se dorește și o economie cu emisii reduse. Cred că vă, menționa, vă referați la alocarea din fondurile FEDER pentru economia cu emisii reduse. Uh, circumstances in the program, uh, but of course there are different... Nu știu exact care sunt circumstanțele sociale, însă e clar că există soluții diferite, nu doar eficiența energetică, energie regenerabilă, rețele inteligente, transport multimodal. Alternative solutions, of course, depending... Deci există soluții în funcție de situația locală izolarea clădirilor poate fi o măsură pentru a face față și valurilor de canic. Climate, uh, cold climates that such measure... Deci, uh, sper că v-am răspuns. Yes, okay, if I can make a very quick remark. I think there are many good reasons to step up the level of ambition when we look to the post-2020. Da, trebuie să ne uităm la următorul CFM după 2020, să, să nu uităm că putem accelera și acțiunile de climă programate deja pentru perioada 2014-2020. Mulțumesc! Mulțumim! Asta spunem și noi cei de la Regi, să nu uităm actuala perioadă de programare. Le mulțumesc tuturor celor care au uh, participat pentru prezentările interesante, pentru discuții. Vă mulțumesc tuturor. Continuăm acum cu ordinea noastră de zi. Aici se încheie reuniunea publică și vom continua cu reuniunea coordonatorilor cu ușile închise de toți cei care nu au dreptul să participe la reuniunea coordonatorilor sunt rugați să părăsească sala.